Hello again. Bună ziua tuturor. Dacă puteți să vă așezați și să vă pregătiți cartelurile de vot, putem începe reuniunea din această după masă. Sunteți gata? Cred că da. Votăm în primul rând propun, propunerea de regulament privind poluanții organici persistenți, o reformare. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 29. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 30. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 31. Pentru? împotriva, abțineri. Verificăm. And this vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 4 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 4. S-a schimbat compoziția față de această dimineață, deci trebuie să facem câteva verificări pentru a înțelege care sunt majoritățile. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se respinge. 40 împreună cu 41 pentru, împotriva abțineri, le verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri. Mm, nimeni de la ALDE nu a votat. Sunteți pentru? Se adoptă atunci. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 47 Verificăm, s-a deschis votul. Dar S și D și PP au votat împotriva. Nu v-ați uitat? S-a închis votul. Se respinge. 47 pentru, împotriva abțineri se respinge, 48 pentru, împotriva abțineri se respinge, 49 pentru, împotriva abțineri se respinge, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 7 condamnament amendament oral care a fost uh, trimis Obiectează cineva acestui amendament oral? 5, 6, 7. Colegi se opun. Deci acest amendament oral nu poate fi supus uh, la vot. Amendamentul 7, fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 14 pentru. dori să verificăm 13 cu mm, plăcere și eu sunt puțin obosit astăzi, s-a deschis votul. Deci PP și și de au votat împotrivă, deci ar trebui să fie respins. S-a închis votul, da, a fost respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 împreună cu 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul la 18. S-a închis votul. Se adoptă. 1. Nu, votasem 1. 19. 19. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 20. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 21. Doriți să verificăm 20? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și avem acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul, se adoptă. Foarte bine. Directiva privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepolnate și eficiente din punct de vedere energetic. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva țineri, se adoptă. 150 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 151, 152 și tran 27 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 154 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Tran 28 în două părți. Prima parte, cine stă pentru, împotriva abținerii, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abținerii. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. And it is closed. S-a închis votul. Se respinge. 155 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 156 pentru, împotriva abțineri se respinge. 157 pentru, împotriva abțineri se respinge. 158 pentru, împotriva abțineri se respinge. Tran 29 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul, se respinge. 168 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 169 și 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Mergem la pagina 12. Mi s-a spus compromisul 1 pentru împotriva tineri se adoptă. Tran 40 pentru. Tran 40 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 23 împreună cu 233. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se resping. 236 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 241 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 241. The vote is closed. Am închis votul. Se respinge. Tran 41 și 242 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 244 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 251 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 245 și 249 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 250. Nu e caduc. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 sau nu? E caduc? Întreabă doamna președinte. Deci 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina 18. ...280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 49 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Verificăm la 281 cu plăcere. Am deschis votul la 281. Oh, it's adopted. What did I say? Se adoptă. Eu ce-am spus? Da trebuie să mă ajutați, că toată lumea a votat în afară de conservatori. Uh, Poate merg eu prea repede și n-aveți timp să ridicați. Tran 49 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Tran 50 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 287 și 288 pentru, împreună, împotrivă, abțineri, verificăm. Ivo, de ce votați diferit? E intenționat? Ok? It's closed. Am închis votul. Linia de grup era să votăm împotrivă. So I'm looking at, uh, at her and she's looking at you. <laughs> Discuții interne. Se adoptă. Domnule Lize, vă rog să coordonați votul în grupul dumneavoastră pentru că mi-e greu să număr altfel. Compromisul 6. Pentru. Compromise 6 is in favor. Împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Da, verificăm la compromisul 7. Cristi? The vote is closed. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 5. Îmi cer scuze, suntem puțin derutate aici. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm. It's a different uh, composition here. Okay, the vote is clear. Am închis votul. Se respinge. Mm, da, se pare că mai avem de lucru atunci, că trebuie să votăm mai multe amendamente. No, he was right this. <laughs> okay,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 da, dar compromisul 6 a fost adoptat, deci acesta ar trebui să devină caduc, acest amendament. You are right. Președinta, da, aveți dreptate. Foarte bine, Renate, bravo. So, taking this into consideration, we move to... Așadar, trecem la pagina 26, după câte se pare. Puteți să vă opuneți dacă vreți. 34 și 35 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 1 împotri- pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la amendamentul 37. And the vote is nearly closed. Imediat închidem votul. L-am închis. Se respinge. 38 și 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Tran 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Tran 4, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. The vote is open. Am deschis votul. And it is closed. Am închis. Iată, se adoptă. Bun, următoarele devin caduce. Tran 4, partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51 și 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, resping, se resping. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. N-am văzut ce a făcut GUE. Tran 7. Votați pentru, atunci se adoptă. Tran 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 și tran 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 9, partea 1 pentru. Ba nu, acesta este caduc. Tran 9, partea 2 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 13, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 69. Doriți să verificăm la 67? În regulă, verificăm. Am închis votul. Am avut noroc că se respinge. Adevărul este că n-am văzut cum a ridicat mâna Gue. N-ați ridicat mâna. 69, deci. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 1 și 72 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 73 pentru, împotrivă, abțineri. E caduc? Întreabă doamna președinte. A, nu, e identic cu, cel, cu cele două anterioare. Era pe pagina cealaltă. 74. Or these are adopted. It was rejected, I went before. Hmm? We vote on 74. Discuții interne. 74 in favor. 74, deci pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 78, partea 1 pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, a, e caducă. 79 atunci partea întâi e caduc. Nu e caduc, se corectează președinta. 72 partea întâi pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am închis. Se adoptă. Șaptezeci și nouă, partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-mi dau seama. Verificăm. Am închis. Ok, acum am închis și e caduc ă, sau se respinge. Some didn't vote, huh? just for your information. Se respinge pentru că an... nu s-a votat. Amendamentul 3 pentru împotrivă. A, nu, devine caduc, spune președinta. Deci trecem la amendamentul 4 și 92 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se resping. Tran 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Alde, să știți că ați votat împotrivă la ridicarea mâinii. Tran 16. Am închis votul. Se adoptă. Dar jur că v-ați ridicat mâna când am zis împotrivă. Bine. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 100 pentru împotrivă abțineri verificăm Am închis. Se respinge. treia oară în raportul acesta. O sută patru pentru împotrivă abțineri se adoptă 99 pentru împotrivă abțineri se respinge 105 pentru Împotrivă. Verificăm. The vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. Tran 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm la 109. Închidem votul și se adoptă. Tran 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 20 pentru, e caduc? Ok. Oh, it's not adopted. No, sorry, you put it to the vote, You're right? We vote. You're tired too. <laughs> Tran 20. Tran 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 118 și 119 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 și 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru. 10 a fost adoptat. Deci 125 ar trebui să fie caduc. O 126 și 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 și 324 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. ...141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148. Verificăm la 148. Vote is open. S-a deschis votul. Dar văd că uh, versii ridică ca și cum ar fi uh, patru persoane. Bun. S-a închis votul. Și în continuare, e totuși adoptat. 149. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Tran 26. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Și vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul și se adoptă. Și acum iată că votăm alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicilor de mediu. Agri 6. Agri 6. Pen, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 și agri 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Jurii 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 8 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 43 și jurii 7 pentru, Împotrivă. abțineri, se resping. Jurii 8 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, agri 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul jurii 12 pentru, împotriva, abțineri, socialiștii, nu mi-ați arătat cum votați, încă o dată, jurii 12 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. 55 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 55. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Jurii 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 și agri 15 pentru, împotriva, abțineri, se resping. Jurii 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm să a deschis votul și s-a închis și să adoptă. Juriu 23 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 67 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. Jurii 24 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 68 și agri 16 pentru. Împotriva, abțineri, se resping. 69 și agri 17 pentru. Împotriva, abțineri, se resping. Jurii 25 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Jurii 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Jurii 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 71. Avem un amendament oral. Se opune cineva uh, acestui amendament oral? Nu? Atunci votăm amendamentul 71 împreună cu amendamentul oral. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23, 73 și jurii 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 74 și jurii 32 pentru, împotriva, a... verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis votul și se adoptă. Agri 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 20 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Și se adoptă. Jurii 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotriva, verificăm. 24. S-a închis votul și se adoptă. Jurii 34 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Jurii 35 pentru, împotriva, abțineri, nu știu. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul și se adoptă. Jurii 36 pentru. Am votat 35, acum 36 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 77 și agri 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 și 76 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii 38 pentru, împotriva, abțineri, nu se vede. Haideți să verificăm electronic. Jurii 38. Ce facem aici? Jurii 38. Eu trebuie să spun, nu? Acum, pentru că sunt raportoarea. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 și Agri 22 pentru, împotriva abțineri. Alde, sunteți pentru, se adoptă. Amendamentul 79 și jurii 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A, nu, sunt caduce. Amendamentul 80 și jurii 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, Se respinge. Juriu 1, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 1, cea de-a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29, pentru, împotriva, abțineri, se resping. Se spinge. 30 și Agri 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 și jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum vot final electronic. S-a deschis votul. And it is closed. Și s-a închis votul și se adoptă. Is different? <laughs> okay. Um, now we are voting on the resolution for COP. 20. Acum votăm pentru uh, rezoluția pentru COP24, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Amendamentul 30, 44 pentru împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru împotriva abțineri. Verificăm 45. A deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum votăm amendamentul 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60. Două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Intervenție din sală fără microfon. S-a deschis votul, a doua parte, și acum s-a închis votul. Și se respinge. Au fost cel puțin două grupuri politice împotriva. Dar diferența era foarte mare.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 S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă. Șaizeci și șase pentru. șase pentru. Aproape nimeni. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. și șapte pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 80 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri a, se adoptă. 97. 97 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. The vote is open. S-a deschis votul. And it is closed. S-a închis votul. Se adoptă. trei pentru împotriva, abțineri, se adoptă 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 110 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 110. S-a închis votul. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115, două părți. Prima parte, cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 120 120. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru împotriva abțineri se respinge. 122 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru împotriva abțineri se respinge. 126 pentru Împotrivă, abțineri se respinge. 128 pentru, împotriva abțineri se respinge. 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri se respinge. 132 pentru, împotriva abțineri se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. I316, cine stă pentru? Împotrivă, abținere se adoptă. Urmează acum o serie de amendamente din partea Comisiei DV și o să numesc para aliniatul. Aliniatul, aliniatul 1, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Aliniatul 2, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 4, pentru împotriva abținerii. Nu știu, haide să verificăm. Aș spune că s-a închis votul, se adoptă. Alineatul 5 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. And the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Alineatul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alineatul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9, două părți, prima parte pentru, a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 amendamente din partea Comisiei de VA. Considerentul A pentru, împotrivă. PP-ul e pentru sau împotrivă? Atunci se adoptă. Pentru că chiar contează. Considerentul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. D pentru, împotriva abțineri se adoptă, E pentru, împotriva abțineri se adoptă, F pentru, împotriva abțineri se adoptă, G pentru, împotriva abțineri se adoptă, H pentru, împotriva abțineri se adoptă, I pentru, împotriva abțineri se adoptă și considerantul J pentru, împotriva Unii. Haideți să verificăm. Se închide votul. Se adoptă. Și acum votul final pe marginea rezoluției. Vot electronic. S-a deschis votul. să a închis votul. Se adoptă. Mai avem voturi. These two and uh, I think three other smaller. Five. Five other files. Colleagues, please. Mai avem cinci alte dosare. Vă rog să co- să colaborați, dragi colegi. Mai avem multe voturi astăzi. Foarte bine. Trecem propunerea de regulament uh, privind programul cadru pentru cercetare și inovare, norme de participare și diseminare. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva țineri se adoptă. 82 pentru, împotriva țineri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 205, acea situație cu un amendament oral, să pună cu cineva acestuia? Nu. Le votăm împreună 205 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se se adoptă amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pagina 11 acum. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pagina 13 acum, 183 pentru, împotriva abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 189 pentru, împotriva abțineri se respinge, 190 pentru, împotriva abțineri se respinge, 191 pentru, împotriva abțineri se respinge, 192 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 193 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 194 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 195 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e deloc clar.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 Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 207 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva abțineri se respinge. 213 împreună cu 214 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 215 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 220 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 221 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 26 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. 223 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 27. S-a închis votul, se respinge. 225 pentru, împotriva obțineri se respinge, 226 pentru, împotriva obțineri se adoptă, 227 pentru, împotriva obțineri se adoptă, 228 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 230 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abținere se respinge. 235 pentru, împotrivă, abținere. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 236 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 237 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 238 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 239 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 204 40 împreună cu 28 pentru împotriva abținerii se adoptă. 29 pentru împotriva abținerii se adoptă. 242 pentru împotriva abțineri se adoptă. 243 pentru împotriva abțineri se adoptă. 244 pentru împotriva verificăm. 244. closed. Am închis votul și se adoptă. 245 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri.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 se adoptă. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, Împotrivă. Pepe votează împotrivă? Pentru, atunci se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60 pentru împotrivă abțineri se respinge, 61 pentru împotrivă abțineri se respinge, 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 62 pentru împotrivă. Nimeni? De 62 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 75. Am închis votul. Se adoptă 76 pentru, Împotrivă. abțineri. Se respinge. 77 pentru, împotrivă, abținerii Se adoptă. Vot final, vot electronic, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Acum votăm decizia cu privire la înființarea programului specific care, prin care se implementează Horizon Europe. Începem cu compromisul 2. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Deci trecem la pagina 4, compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 88, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. ...99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, compromis 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament oral la amendamentul 107. Se opune cineva acestui amendament oral, atunci votăm împreună cu amendamentul modificat 107 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 8 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 111, atunci nu, uh, e caduc. 11 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromis 6 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri,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 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, a, a, este caduc. 18 pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Check 158. La 158. M-ați păcălit, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 163 și 64 împreună pentru? Împotrivă. Se resping. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva abțineri se respinge, 169 pentru, împotriva abțineri se respinge. 170 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 172, vot pe părți, partea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. 173 pentru, împotriva abțineri se respinge, 174 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. 180 pentru. Împotrivă. PP, ce facem? Atunci se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 194 pentru, împotrivă, verificăm. Am închis votul și se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 42. Am închis. Se adoptă. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Alde. Pentru. Deci se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 201, 202 și 203. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, 14, se adoptă 206 pentru, se respinge 207 pentru, împotrivă, abțineri, ab, se respinge 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotriva, abțineri, se, se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 217 Vot pe părți. Partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 218 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 219 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 220 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu. Pentru, încă o dată, 227. Se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 pentru Împotrivă. abțineri. Se respinge. Amendament 2 pentru Împotrivă. abțineri. Se adoptă. 59 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, electronic, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. I appreciate the part with the compromises very much. Apreciez partea cu compromisurile îndeosebi și acum votăm decizia Consiliului în ceea ce privește încheierea unui parteneriat economic, un acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia. Recomandări finale. 1. Cine este pentru? Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Și apoi trebuie să votăm proiectul de aviz astfel modificat în mod electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și acum votăm propunerea de decizia Consiliului în ceea ce privește încheierea unui acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge, 2 pentru împotriva abțineri se respinge, 3 pentru împotriva abțineri se respinge, 4 pentru împotriva abțineri se respinge, 5 pentru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 se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum vot final electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. Acum. Și se respinge. Și votăm acum implementarea acordului economic între UE, Columbia și Peru. Amendamentul 1. E retras. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru împotriva abțineri se respinge, 9 pentru împotriva abțineri se respinge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 respinge. 24 pentru împotriva abțineri se respinge. Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Și acum, doamna Mela, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Îmi place această, acest cântecel, respins, respins, respins, e democrația aplicată aici. Mi se pare extrem de păcat că într-un raport care era un raport de evaluare a unei puneri în aplicare, în timp ce diferite publicații uh, foarte importante, printre care trei rapoarte ale Comisiei, demonstrează că rezultatele nu erau neapărat conforme așteptărilor și mai ales ținând seama de uh, Uh, importanța titlului nou, și anume comerț și dezvoltare durabilă, într-un moment în care țările din America de Sud se află într-o stare de destabilizare socioeconomică, uh, pentru unele confirmată, pentru unele potențială, să nu fim în măsură să dăm un aviz pentru Comisia pe fond. Evident, rațiunea nu are întotdeauna câștig de cauză, mai ales când concurează cu politica, dar uh, e cel de-al treilea raport în mai puțin de o săptămână, care este tratat astfel. Și nu știu dacă asta e o onoare pentru democrație și nu știu dacă asta va permite neapărat altora să fie reale și în iunie anul viitor. Mulțumesc, doamna președinte. Încheiem ședința de uh, vot și ședința noastră de astăzi. Mâine dimineață la ora 9 ne reîntâlnim. Vă mulțumesc tuturor și o seară plăcută!